Ședința plenară a Parlamentului European să se suspendă. Vă urez călătorie plăcută spre casă, vacanță de vară plăcută de asemenea și abia aștept să vă văd uh, plin de energie în septembrie. Ședința se suspendă.